Avem multe piedici pe drum, după cum bine știți. Eu însă sunt încrezător. Cred că președinția maghiară a Uniunii Europene va face tot ce este în putință pentru a se realiza acest lucru. Mulțumesc, doamna Figueiredo, are cuvântul.